Uh, Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sesiunea este deschisă. Începem cu ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi, declarații ale Consiliului și ale Comisiei cu privire, în primul rând, la programul activităților președinției cipriote dați-mi voie să urez bun venit președintelui Consiliului, domnului Dimitrios Cristofios. Aveți cuvântul. Domnule președinte al Parlamentului European, Domnule președinte al Comisiei Europene, doamnelor și domnilor, președinți de grupuri politice în Parlamentul European, doamnelor și domnilor deputați europeni,